Mesdames, Messieurs, il est temps de commencer notre... Doamnelor și domnilor, haideți să începem, pentru că e 9 și 10 și avem uh, voturi importante în această dimineață. Așadar, v-aș ruga să verificați dacă aveți cartelele de vot la dumneavoastră. Et nous allons donc tout de suite commencer. Și vom începe imediat, dacă permiteți, cu votul pe proiectul de raport uh, interimar raportor Reimer Böge și Ivailo Calfin. Raportorii și colaboratorii noștri au fost activi și aseară ca să pun la punct ultimele compromisuri a lucrat până noaptea târziu. Vă rog, vă rog uh, toată lumea să ia loc. Vă întreb dacă aveți lista de voturi, ba chiar un, e un adevărat caiet de voturi. Întreb dacă raportorii vor să ia cuvântul pentru informații suplimentare, explicații, nu. Nu doriți să luați cuvântul, foarte bine. Bun, atunci trecem la vot. Amendamentul de compromis 1 al raportorilor. Cine este pentru? Împotrivă. A abțineri. Se adoptă. Așadar, trecem direct la paragraful 2, amendamentul oral al raportorilor. While recalling the importance of sound public finances. cine pentru? Împotrivă. Sunteți convins că sunteți împotrivă. E vorba de amendamentul al, al raportorilor. Și e vorba de finanțe publice sănătoase. Bun, abțineri. Se adoptă 22 GUE. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 23 Ashworth. Raportorul este împotrivă. Nu, se pare că e respins. Bun, 24, Sidonia, raportorii sunt pentru. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 31, Salvador Garriga, raportorii sunt pentru. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Avem un compromis numărul 2 acum al raportorilor. Cine este pentru? Împotrivă trei voturi. Abțineri. Se adoptă. Bun, deci următoarele devin caduce. Avem 32, trupă, raportorii sunt împotrivă, cine e pentru? Împotrivă. Majoritatea, abțineri, se respinge. Uh, acum alineatul 7, amendatul 33, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 34, DAF cu amendamentul oral al raportorilor. A înlocuit deficit public cu deficit și datorie publică. Raportorii sunt pentru. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă în unanimitate. Compromisul numărul 3 al raportorilor. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul numărul 4. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul numărul 5. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul numărul 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 56, DAF. Raportorii sunt împotrivă. cine pentru? 1, 2, 3, 5 împotrivă. Abțineri se respinge. 57. Raportorii sunt împotrivă. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 58. Raportorii sunt împotrivă. cine pentru? trei voturi împotrivă, majoritatea abțineri se respinge. 59 de la GUE, raportorii sunt împotrivă. Cine pentru? Deci raportorii dau aviz negativ. Asta doar ca să știți. Nu vreau să spun nimic cu asta. Bun. Deci, cine este împotriva? Abțineri se respinge. Bun. Ajungem acum la 60. A doamne Trupă, raportul este împotrivă. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 61 al Sidoniei. cine uh, pentru? Raportul este împotrivă. cine pentru, deci? Pentru Sidonia, da? Împotrivă. Abțineri se respinge. 62 din partea GUE. Raportorii sunt pentru. Aviz favorabil. Cine pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Bun. Amendamentul de compromis numărul 7 al raportorilor acum. Cine pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Însă trebuie să supunem la vot amendamentul 63 al GUE pe care raportorii îl acceptă dacă e vorba de o adăugire. Nu, spune președintele. M-am înșelat. E un amendament propus de către GUE ca o adăugire, dar pe care raportorii nu-l acceptă. Cine este pentru? GUE și Verzi. Cine împotrivă? Ceilalți abțineri? se respinge. Deci compromisul 7 e adoptat fără această adăugire. Acum ajungem la amendamentul de compromis numărul 8 al raportorilor. Cine pentru? Împotriva? Un vot. Abțineri? Se adoptă. Bun. Acum 74. Odi. Raportul este împotrivă. Cine pentru? Gue. Împotriva? Toți ceilalți abțineri se respinge. Bun. 75. Haug și Fernandes. Raportorii sunt pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 76 Carvaiu. Raportorii sunt pentru. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Bun. Amendamentul de compromis numărul 9 al raportorilor. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 10 al raportorilor. Cine este pentru? PPE-ul a solicitat un vot pe două părți. Prima parte, with a focus on the less developed regions. Așadar, întregul text fără regiunile mai puțin dezvoltate. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și partea a doua cu regiunile mai puțin dezvoltate. Cine e pentru? Împotrivă. Vom verifica. Haideți să ne amuzăm puțin. Raportorii sunt favorabili celei de-a doua părți stați să mă lămuresc și eu, raportorii sunt pentru sau împotrivă? Pentru partea a doua, spune președintele. E complicat. Bine, a votat toată lumea. Votul s-a închis, 22 de voturi pentru 12 împotrivă, 2 abțineri. Deci partea a doua e și ea adoptată. Bun. Deci, expresia with a focus on the less developed regions va uh, figura în text. Bun. Și acum uh, restul amendamentului de compromis. Considerați că deja s-a votat foarte bine. Bun. 90 e, a fost retras. Acum amendamentul de compromis 11. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Bun, avem acum un nou amendament al Iutei, 103. Raportorii sunt pentru. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 12 al raportorilor cu amendament oral. Bun, trebuie întâi să supunem la vot Așadar, da, are cuvântul domnul raportor. Întâi vom supune la vot amendamentul de compromis numărul 12, iar uh, mai apoi amendamentul oral al socialiștilor. Foarte bine, spune președintele. Bun, deci compromisul 12 fără amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Și acum amendamentul oral. A înlocui Youth Scheme cu Youth Guarantee Scheme. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Deci, majoritatea este pentru. Cu câțiva de la PP împotriva. Dar oricum se adoptă. Bun. Compromisul, amendatul de compromis 13 a raporturilor. Cine este pentru? Împotriva? 5 voturi abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 14 al raportorilor. Cine este pentru, împotrivă? Abțineri se adoptă. Bun, aici avem amendamentul 111 al domnului Daf, care este compatibil ca adăugire, însă raportorii sunt împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul de compromis 15 al raportorilor. Cine este pentru? împotrivă, abține, se adoptă. Amendamentul de compromis 16. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Un mic amendament 121 al Sidoniei. Raportorii sunt împotrivă. Cine este pentru? Două persoane. Cine este împotrivă? Toți ceilalți abțineri se respinge. Amendamentul de compromis 17 al raportorilor. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Bun, 124 d. Raportorii sunt împotrivă. Cine e pentru? Nimeni. Deci pur și simplu dispare. Bun, 125 al Sidoniei. Raportorii sunt împotrivă. Cine e pentru? Sidonia. Și încă o doamnă. Gue și verzile. Împotrivă. Toți ceilalți abțineri se respinge. Putem supune la vot în bloc 126 și 127. Ashworth? Nu. Vai. Îmi pare rău. GUE nu mă ajută deloc, iată, are probleme cu amendamentele de extremă dreapta. În fine, deci 126, raportorii sunt împotrivă. cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 127, pentru. GUE văd că e pentru. Richard va aprecia atitudinea GUE. Cine e împotrivă, abțineri, se respinge. Bun, 128 al lui Eider. Raportorul este pentru, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 130 al Sidoniei. Raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Patru persoane. Cine este împotrivă, abțineri, se respinge. Comp- de compromis 18 al raportorilor. Acum, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă amendamentul de compromis 19 al raportorilor. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Bun, acum trebuie să supunem la vot amendamentul 133 de Lange, ca adăugire, știind că raportorii sunt împotrivă. Cine este pentru? Trei persoane. Cine este împotrivă? Abțineri? Se respinge. Deci compromisul 19 se adoptă fără amendamentul 133. Acum ajungem la amendamentul de compromis 20. Știind că amendamentul 137 ar fi o, ad- o adăugire. Nu, vom vota uh, ulterior. Bun, amendamentul de compromis 20, fără amendamentul 137, da? Bun, deci uh, ni se dă voie să votăm așa, deci e bine. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Foarte bine. Bun, acum 137, ca adăugire raportorii, sunt împotrivă. Cine este pentru? 8 voturi. Cine este împotrivă? Mai mult de 8. Abțineri? Se respinge. Bun. Putem vota 142 și 143 împotrivă? Nu. Ei, asta e. Bun, atunci 142, Ashworth. Raportul este împotrivă. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 143, pentru. Trei voturi. Împotriva, abțineri, se respinge. 144 Piper. Raportorii sunt uh, favorabile. Cine este pentru? Împotriva? 7 voturi. Abțineri? Se adoptă. 145, același autor, dar raportorii sunt împotrivă. Cine este pentru? Două voturi. Ba nu, chiar patru, mă scuzați, doamnelor. Cine este împotrivă? Abțineri? Se respinge. Bun, 146 de langhe, raportorii sunt împotrivă. Cine este pentru? Nimeni nu apără pe Ester. Bun, deci cade. 148 așor. Cine este pentru? Nimeni nu-l apără nici pe Richard uh, și acesta este respins. 149, triple, cu amendament oral al raportorilor. Deci, clar, raportorii sunt pentru. Cine este pentru? Împotriva? Mm, trei oameni. Abțineri? Se adoptă cu amendament oral. Bun, 150 e compatibil, însă cu aviz negativ al raportorilor. Cine este pentru? 4 persoane împotrivă, abțineri, se respinge. 151 Ashworth, raportul este împotrivă. Cine este pentru? GUE, împotrivă. Toți ceilalți abțineri se respinge. Amendamentul de compromis 21. Cine este pentru? Împotrivă. 3 voturi abțineri. Se adoptă Asta înseamnă că ajungem la 152 clute. Raportorii sunt împotrivă. Cine este pentru? <clears throat> Trei uh, voturi. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Bun. 153 și 154 împreună. Da. Votăm în bloc. Mulțumim. Raportorii sunt împotrivă. Cine este pentru? Un vot. Împotrivă. Abțineri se resping aceste două amendamente. Acum 155, Andreasen. Raportorii sunt împotrivă. Cine este pentru? Un vot împotrivă. Majoritatea abține, se respinge. Așadar, acum 156. Cu amendament oral. Individually, cu adăugire, deci pentru a trata instituțiile în mod individual. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, Bun, domnul, domnul Ferm a cerut cuvântul. E în regulă, dar am un comentariu în legătură cu următoarele două amendamente. În legătură cu sediul unic. Le-aș sugera acelora care vor să voteze pentru să respingă primul amendament, Ashworth, nu pentru că ar fi rău, ci pentru că al doilea, 158, a, e cu aceeași formulare ca cea din raportul Shure. Și cred că trebuie să menținem aceeași formulare și nu să folosim o altă formulare cerută de domnul Ashworth. Bon, Richard n'est pas là, on ne peut pas lui... Bun, deci Richard nu e aici și nu-l putem întreba dacă vrea sau nu să-și retragă amendamentul, din păcate. Bun, 157, raportorii sunt împotriva. Cine e pentru? Împotriva, abține, se respinge. 158 lui Ioran, cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Bun. Acum amendamentul de compromis numărul 22 a raportelor. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Bun, ajungem la amendamentul Sidoniei cu amendamentul oral al raportorilor a se elimina expresia affect the pre-allocated funds in order not to. Nu știm ce not to, dar nu contează cine este pentru. Împotriva trei persoane. Abțineri se adoptă. Bun. Deci 163 OD e compatibil, dar raportul este împotriva. Cine e pentru? Nimeni nu l apără pe Odi, l-ați pulverizat. 164 Odi, raportați este Cine pentru? Nimeni, nimeni. Dispare, pur și simplu. Bun, putem, întreb, să votăm 165 și 166 în bloc? Da, mulțumesc frumos. Al domnului Ashworth. Raportul este împotrivă. Cine pentru? O persoană împotrivă. Abțineri. Se resping cele două amendamente. Trecem la compromisul 23 al raportorilor. 100, da, 23 al raportorilor și, deci, votăm amendamentul oral uh, după aceea. Deci, amendamentul 23 fără uh, amendamentul oral. Cine este pentru? Împotrivă. Un vot. Abțineri. Se adoptă. Acum amendamentul oral al ALDE să adăugăm uh, such as a strict application of the N plus 2 commitment rule to all member states without derogation. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Deci se respinge. Compromisul e adoptat așadar fără amendament oral. Bun, atunci trecem la 168 Mulder. Raportorii sunt pentru. Cine este pentru? împotriva, nimeni. Abțineri se adoptă. La alineatul 48 avem un amendament oral al raportorilor, și anume eliminarea cuvintelor the continuation of. Cine este pentru? Împotriva, abțineri se adoptă. 169 a fost retras de către Eider. 170, Ashworth. Raportul este împotrivă. Cine este pentru? Un vot împotrivă, abținere, se respinge. 171 din partea GUE. Avem două părți aici. Prima parte. Raportorii sunt pentru. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Partea a doua, raportorii sunt împotrivă. cine pentru? GUE împotrivă, toți ceilalți abțineri. Partea a doua se respinge. Până avem 172 acum, Darden, cu amendamentul oral al raportorilor. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendate compromis 24 al raportorilor. cine pentru? Împotriva. Un vot. Abțineri se adoptă. Acum 175. Ferm. Raportorii sunt pentru. cine pentru? Împotriva. Un vot. Abțineri se adoptă. Trecem la 176 al Sidoniei. Raportorii sunt împotrivă. cine pentru? Un vot. Un vot și jumătate. Nu, un vot până la urmă. Chiar două. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Bun, 177 Sousa. Raportul este împotrivă. cine pentru? GUE. Împotrivă. Toți ceilalți abțineri se respinge. 178 a lui Andrew Duff cu amendament oral al raportorilor. Cine este pentru? Împotrivă. abțineri, se adoptă. 179 al lui Eider, raportorii sunt pentru. Cine este pentru? Împotrivă. abțineri, se adoptă. Putem vota în bloc 180 și 181 al, alegue? Da. Raportorii sunt împotrivă. cine e pentru? GUE și Verzi. Cine e împotrivă? Toți ceilalți. Abțineri se resping 181 și atunci ajungem la compromisul 25. Cine este pentru? Împotrivă. Două persoane. Abțineri? Două. Se adoptă. Atunci trecem la 186. Sousa. Raportorii sunt împotrivă. Cine este pentru? Gue și un verde. Nici măcar. Doar gue. Cine e împotriva? Abțineri? Se respinge. 187 al Sidoniei. Raportorii sunt pentru. Cine este pentru? Împotriva? O persoană. Abțineri? Se adoptă. Bun. 188 al lui Laslo, care e retras. 189, Lion. Raportorii sunt împotrivă. Cine este pentru? O persoană, două, trei. Împotrivă abțineri, se respinge. 190, DAF, raportorii sunt împotrivă. Cine este pentru? Nimeni nu-l apără pe Andrew, l-ați nimicit. 100, acum 191 al Sidoniei. Cine este pentru? Trei persoane. Împotrivă, abțineri, se respinge. 192 a lui Duff. Raportorii sunt pentru. Cine este pentru? Împotrivă. Trei persoane. Abțineri. Se adoptă. 193. Ashworth. Raportorii sunt împotrivă. Cine pentru? Mm. Nimeni. Deci dispare pur și simplu. 194. Trupel a fost retras. 195. Ashworth Raportul este împotrivă. cine pentru? O, un vot. Împotrivă, abțineri, se respinge. 196 al Sidoniei, raportorii propun aici uh, să votăm pe două părți. Prima parte, as soon as possible. Raportorii sunt pentru. cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, As Any Delay și până la Crisis. Raportul este împotrivă. Cine este pentru? Două voturi. Împotrivă, abțineri, partea a doua e respinsă. Bun. Iată, încă n-am primit cafea, din păcate, spune președintele. În cafea nu vine decât după ce am depășit un anumit număr de amendamente. Iată. Trebuie meritată cafeaua. Bun. Iată că au venit. Mulțumim, domnilor raportori. Foarte bine. 197 și 198 putem are să le votăm în bloc? Foarte bine. Raportorii sunt împotrivă. Cine este pentru? Nimeni. Împotrivă, abțineri? Sunt respinse. Bun, 199 al Sidoniei. Raportorii sunt împotrivă. Cine este pentru? două, patru voturi, chiar cinci. Cine e împotrivă? Abțineri se respinge. Amendate de compromis 25 al raportorilor. Cine este pentru? Împotrivă? Un vot. Abțineri se adoptă. Asta înseamnă că oricum trebuie să votăm și celelalte. Din nefericire, nu știu de la ce folosește acest compromis, dar în fine. Bun. Articolul 200 al raportorilor. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 201, Ashford. Raportor este împotrivă. Cine e pentru? Nimeni. Deci a fost învins. 202, Duff. Raportori sunt împotrivă. Cine pentru Andrew Duff? Nimeni nu-l apără pe Andrew. L-ați distrus. Ajungem la uh, considerente. Numărul 3, Ashworth. Raportorii sunt pentru. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 4. Triple. Compatibil. Raportorii sunt pentru. Cine este pentru? Împotrivă. Un vot. Abțineri se adoptă. 5 Ashworth. Raportorii sunt pentru. Cine este pentru? Împotriva. 6 uh, voturi. Abțineri se adoptă cu o majoritate diferită. Un amendament de compromis 26 a raportorilor Cine este pentru? Împotriva. Un vot. Abțineri se adoptă. Asta înseamnă că trecem la nouă al doamnei Trupă, raportorul împotrivă. cine pentru? Pa cinci persoane împotrivă, abțineri, se respinge. 10 triple. Aici raportorii sunt uh, pentru. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă 11 triple cu amendament oral al raportorilor. Uh, eliminarea cuvântului political. Cine este pentru? Împotrivă. Două voturi. Abțineri. Bun, deci se șterge cuvântul political. Se adoptă. 12 trupă raportori sunt împotrivă. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamente de compromis 27 a raportorilor. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Și cu asta trecem la amendamentul 16. Da, raportorul sunt împotrivă. Cine este pentru Andrew? O persoană împotrivă. Abținere? Se respinge. Și acum uh, citatele. Un amendament 1 al domnului Mulder cu amendament oral al raportorilor. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă și numărul 2, ODI. Raportorii sunt împotrivă. Cine este pentru? Nimeni. Ba da, totuși, GUE. GUE îl sprijină pe domnul ODI. Cine este împotrivă? Abțineri. Se respinge. Așadar, ajungem la votul final. Votul final. Stați puțin, spune președintele. Bun, deci votul final. Votul electronic. S-a deschis votul. Avem 44 de cartele, 37 de votanți, 3, 3 dorm sau beau cafea sau votează. Unii dorm în continuare, dar asta este. Am închis votul. Avem 34 de voturi eh, pentru, un vot împotrivă, două abțineri. Felicitări raportorilor foarte bine, ați făcut o treabă foarte bună, felicitări. Bun. Atrag uh, atenția, nu a dumneavoastră, pentru că tocmai ați votat în cunoștință de cauză, ci atrag atenția celorlalte persoane prezente în sală, spunându-le că am adoptat un amendament de compromis care ține cont de avizele celorlalte comisii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 reiterates in this regard its firm position that the MFF-specific legislative procedure should not address issues that are subject to ordinary legislative procedures. C'est très important, c'est bien ce que souhaitait Bun, deci este foarte important și asta dorea și grupul de contact prezidat de președintele Schulz și în acest spirit delegația deja de un an de zile a început negocieri cu Consiliul și în același spirit vom continua în cazul în care, desigur, plenara va confirma votul nostru. Apropo, vă spun că suntem în, pe 11 octombrie, iar negocierile au început în mod oficial pe data de 12 octombrie 2011. Însă realitatea negocierilor Uh, ne spune că acestea vor începe de fapt doar peste câteva zile. Bun. Acestea fiind spuse, încă n-am uh, terminat cu cadrul financiar multianual pentru că avem și raportul de an. Bun. Aveți cu toții lista de voturi pentru raportul lui Jean-Luc. Așadar, subiectul raportului este uh, taxa pe valoare adăugată. Avem patru amendamente ale doamnei Giron. Raportorul a dat aviz favorabil. Putem avea un vot în bloc aici? Da, foarte bine. Deci cele patru amendamente ale doamnei Isabel Giron 1, doi numărul 1, 2, 3, 4. Cine este pentru? Împotriva? O persoană. Abțineri? Se adoptă. Și considerentele acum avem uh, amendamentul 5, 5 și 6, de fapt, ale doamnei Duron. Putem vota în bloc. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Numărul 7, Rubic. A fost retras. Bun. Așadar, uh, votul final, vot electronic pentru raportul lui Jean-Luc. Votul s-a deschis. Nu mai avem decât 39 de cartele de vot, văd. Ba da, 40, dar doar 36 de votanți. Deci unii colegi uh, introduc uh, cartelele în uh, aparat, dar nu votează. Eu am închis votul, dar lumea votează în continuare. Nu știu ce se întâmplă. Bun, haideți totuși să, ne, să încetăm. Avem 35 de voturi pentru, unul împotrivă, două abțineri. Felicitări, Jean-Luc pentru raportul său excelent, de o factură excelentă. Bun. Cu asta am încheiat cu voturile. Însă, ieri convenisem la solicitarea doamnei Gresle, de acord cu domnul Fernandes, că urma să revenim asupra transferului numărul 3 privitor la serviciul de acțiune externă și am spus că, dat fiind că vom beneficia de prezența reprezentanților Serviciului de Acțiune Externă, le vom pune întrebările adresate de raportori. Mi se spune că Serviciul de Acțiune Externă este reprezentat aici de către domnul Thierry Boucher. Domnul Boucher de față, îi mulțumesc și salut. Domnia sa se ocupă de bugetul administrativ al acestui serviciu. Bun. Întreb dacă raportorii doresc să iau cuvântul. Inge sau domnul raportor, vă rog. Ziua. Obrigat, domnul prezident, vă să rapid, nu vor... Vă mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să fiu cât se poate de succint uh, și nu voi repeta cele spuse încă de ieri. Cred că ar trebui să ne amintim de faptul că am avut deja o rectificare de buget, uh, uh, am primit informațiile relevante, s-a vorbit aici de 10%, iar recomandarea mea pentru următoarele uh, rectificări bugetare cu privire la cheltuielile Serviciului de Acțiune Externă European ar trebui ar fi ca să fie prezentate informații mai clare, mai concludente. Uh, asta este important mai ales uh, dacă comparăm uh, situația prezentată de Serviciul de Acțiune Externă în comparație cu alte servicii și agenții. Înțelegem că serviciul se află la început, face primii săi pași, încă este nevoie de ajustări bugetare, trebuie să fim de acord cu aceste ajutări. Am înțeles că s-au exprimat unele rezerve, în special din partea domnului Gresle, dar dacă vreți să mai putem reveni și asupra acestor chestiuni, pentru că astăzi este un reprezentant al Serviciului European de Acțiune Externă cu noi. Ieri am, am mi-am însușit uh, foarte mult din observațiile doamnei Gresle. Nu știu dacă uh, mai are eventual alte întrebări. Mulțumesc, spune președintele. E vorba de un transfer care ține de răspunderea Serviciului de Acțiune Externă și care ne-a fost supus atenție spre informare. Dar cu acea ocazie, Ingeborg Gresle a ridicat un număr de probleme, așadar îi dau cuvântul pentru că domnul Bușe să dea explicațiile dorite. Inge. Mulțumesc. Mai întâi aș vrea să atrag atenția asupra faptului că prin acest transfer se <clears throat> face o rectificare bugetară a unui buget care a fost uh, adoptat de noi. Așadar, justificarea pentru acest transfer uh, trebuie să fie uh, una care să fie concludentă pentru că avem nevoie de ea ca temei pentru rectificarea bugetară. Cu toate acestea, trebuie să observ că uh, nu reiese din situația depusă de Serviciul de Acțiune Externă, uh, a, care este tocmai uh, uh, justificarea sau alocarea sumelor care reprezintă transferurile suplimentare. S-ar putea presupune, analizând situația, că ar putea apărea impresia că se transferă 4,5 milioane de euro. Dar, de fapt, dacă iei calculatorul în mână, atunci îți dai seama că, de fapt, aici este un deficit de, uh, o diferență de peste 14 milioane uh, de euro. Și dacă treci la uh, calculul pe diferitele capitole, observ, de exemplu, la linia bugetară 3000, că justificările pentru transferurile legate de salarizarea personală nu Uh, nu uh, explică nici de cum un deficit de 6,4 milioane euro. Și asta pentru 23 de noi posturi. Deci nu critic uh, noi, noi la angajări, dar dacă împart această sumă la 9 luni, da? pentru că este vorba de un transfer pentru 9 luni, atunci apar, apare o sumă de, un salariu de 280.000 de euro pentru 9 luni, la 23 de angajați. Deci, uh, uh, nu, nu înțelegem de unde apar aceste cifre. Deci, nici în față, nici înapoi, situația nu este clară și textul este astfel prezentat încât să inducă în eroare. Trebuie să spun asta foarte clar. Și uh, uh, dacă comparăm cu alte situații de la Comisia Europeană, din, de la alte agenții, atunci, atunci observăm că acolo situația este mult mai clară și mult mai concludentă. Deci, uh, vă rog să ne lămuriți în această privință și vă mulțumesc foarte mult. Merci beaucoup, uh, Inge. Monsieur Boucher. Mulțumim, Inge. Domnul Boucher are cuvântul. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Sigur că vom îmbunătăți uh, documentația și transferurile, după cum a cerut doamna Gretle, vor fi înfățișate mai clar pentru fiecare rubrică în parte. Sigur că am uh, spus că singurul element politic este cumva sediul și sumele pentru acesta. Noi am pus accentul pe delegație, ceea ce nu este politic și de aceea am cerut și obținut 20 de posturi uh, un post nou pentru delegațiile 2012. Deci am câștigat 4 milioane și jumătate, dar e adevărat că sumele totale reprezintă mai mult de 14 milioane de euro cu uh, 3 milioane 500 la titlul 1 și restul la titlul 2 și 4 milioane la titlul 3. În ce privește salariile cu delegații, de fapt, uh, o previziune a cheltuielor pentru 2012 comparat uh, cu bugetul ne spune că uh, putem să facem apel la sume plătite în septembrie 2012, 107 milioane și ceva, apoi trebuie adăugată o previziune pentru trei, ultimele trei luni. Aici avem o dificultate deoarece cele 20 de posturi noi și celelalte 20 au fost obținute cu credite până la sfârșitul octombrie sau până în 1 octombrie și pentru că am angajat uh, oameni doar pentru câteva luni și a trebuit prelungit contractul pentru 2013, bugetul nostru ar trebui uh, mărit. Pentru asta noi nu suntem uh, foarte grăbiți, ar trebui să va fi mai vizibil pentru 2013 și trebuie să plătim angajații și pentru 2013, deci aveam o dificultate la previziuni că nu știm exact când vom recruta acești oameni. Recrutările tocmai uh, se desfășoară în acest moment. Avem un total de 98 de milioane de euro și cu asta trebuie să adăugăm și promovările, dotările școlare, călătoriile pentru concedii, deci avem 104 milioane,4 aproape, deci un deficit de 6, 6 milioane fait que nous avons plus de fonctionnaires payés. Avem mai mulți funcționari plătiți uh, față de anul trecut uh, și mai mult decât am prevăzut noi, de fapt, în 2011, uh, în februarie. Atunci încă nu știam foarte bine ce se va întâmpla, nu eram foarte vizibili. Deci ăsta este principalul element de dificultate și de aici provine diferența. Dar diferențele astea nu vin de fapt din posturi noi, ci e vorba de o rată ocupării a posturilor existente care e mai mare decât ce am prevăzut noi. Deci este o diferență de 8,40% și rata reală de fapt e mai mare. Și de aici vine diferența. Also, es ist jetzt nicht wirklich klarer geworden muzici. Din păcate, lucrurile nu sunt mult mai limpezi. <laughs> Trebuie să vă spun să nu vă supărați. De ce nu puteți să procedați așa cum procedează toată lumea, astfel încât noaptea când stau în birou și mă uit la aceste cifre, să observ că sunt la fel de transparente ca în caz, alte cazuri? Deci, eh, nu pot să... Îmi pare rău, asta e situația. Noi suntem autoritatea bugetară trebuie să observăm și să analizăm care sunt uh, justificările dumneavoastră uh, și trebuie să le prezentați în mod transparent. Dar acum, analizând ce le-ați spus, cele pe care le-ați spus, atunci uh, ajung de la 489 la 521 de angajați, deci 23 de angajați în plus. Dar 4,6 de milioane de euro pentru 23 de uh, angajați înseamnă 278.000 de euro pe angajat pe 9 luni. Este prea mult pentru un post de funcționar. Și dumneavoastră vorbiți și cu uh, vorbiți și despre procente. Dar am, <clears throat> am considerat că aceste procente uh, reprezintă unele cifre absolute dar, de fapt, despre ce vorbiți? Vorbiți despre procent, situații uh, comparative exprimate procentual? Adică pe lângă cei 23 de angajați mai sunt încă alți 20 de angajați? Nu înțeleg situația. Și vă aș ruga frumos ca explicitările dumneavoastră să nu le dați așa la viteza luminii, ci în scris. Da? Pentru că eu nu am înțeles ce ați vrut să-mi spuneți. Bine, très bien. Bun, merci beaucoup. Președintele, foarte bine, mulțumim. Mulțumim lui Inge pentru că a pus întrebările, mulțumim lui Bușe că a răspuns la ele. Sigur că avem nevoie însă și de răspunsuri în scris. Nu e vorba că punem noi să semnăm întrebării uh, ceea ce ține de competențele Serviciului de Acțiune Externă, dar trebuie să avem și noi uh, cât mai multe informații posibile în termenele prevăzute. Serviciul de Acțiune Externă este o instituție nouă a Uniunii Europene. Noi înțelegem așadar că se confruntă cu probleme uh, Eh, pentru că încă nu are toate mijloacele la dispoziție, inclusiv trebuie să se obișnuiască cu metodele de gestionare internă, aplicarea eh, regulilor de funcționare, regulamentul de ordine interioară. Eu personal înțeleg ce a spus domnul Bușe. Ca nume unul din motivele acestor transferuri e că n-a fost vorba de un uh, număr mai mare a posturilor și acestea nu, numărul acestora nu a crescut în cursul anului, dar în momentul în care s-au prevăzut acele posturi, uh, nu se putea prevedea la începutul anului 2011 că acestea vor fi suplimentate. Însă, din, dincolo de aceste explicații ale domnului Bușe, pentru care îi mulțumesc, avem nevoie de toate aceste informații și precizări în scris. Și asta, sigur, cât mai rapid posibil. Bun, cu asta am încheiat. Vă mulțumesc, am încheiat acest punct, desigur. Și trecem la punctul 8. Și anume, raportul lui Richard Ashworth, programul Hercule 3. Thank you, Chairman. Hercule 3. <laughs> In December... Mulțumesc, domnule președinte. În decembrie 2011, Comisia a aprobat o propunere de regulament în ceea ce privește programul Hercule 3 pentru a promova activități în ceea ce privește protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene. Acest nou program pune accentul pe lupta împotriva contrabandei și contrafacerii țigărilor. Există aici obligațiile legale pe care le are Comisia, care decurg din acordurile încheiate cu patru producători internaționali de tutun. Ca raportor, eu salut această inițiativă de a lupta împotriva corupției, a fraudei și așa mai departe pentru a apăra interesele financiare ale Uniunii Europene. Cu toate acestea mai rămân anumite întrebări și anume care este eficacitatea acestor programe, care sunt costurile lor administrative și impactul pe care le au asupra bugetului în general, mai ales ținând cont de negocierile care au loc acum în ceea ce privește cadrul financiar multianual. În această propunere încercăm să uh, reducem orice fel de duplicări și suprapuneri între Comisie și statele membre și programele care există în acestea în ceea ce privește instrumentele antifraudă. Amendamentele, în special amendamentul numărul 2, prezintă poziția mea. E important să existe și sinergii cu programele existente, astfel încât să ne asigurăm că, să vedem care este impactul pe termen lung a acestor programe din punct de vedere financiar și ce se întâmplă cu banii contribuabililor. Fără să avem un uh, S-a făcut un raport în urma căruia putem spune că Hercule 2 e un succes și de aceea la amendamentul numărul 3 am șters ultima mea propoziție. Salut și avizul făcut de Curtea de Conturi. Însă cu toate acestea vreau să spun că într-adevăr Curtea de Conturi ar fi trebuit să fie consultată înainte de a se face această propunere, astfel încât și avizul Curții de Conturi să fi putut să fie inclus. Cred că e ceva la care trebuie să fim atenți pe viitor. Sprijin evaluarea făcută de Curtea de Conturi, mai ales că e nevoie pe viitor de rapoarte care să fie independente, trebuie să se evalueze plus valoarea europeană, mai ales în ceea ce privește asistența tehnică. Trebuie să ne axăm pe rezultatele obținute, pe niște indicatori în ceea ce privește performanța și apoi lecții învățate în ceea ce privește viitoarele programe. Acesta este raționamentul pentru amendamentele 4, 5, 6 și 7 pe care le-am depus eu. Sunt de acord cu Curtea de Conturi în ceea ce privește rata de cofinanțare pentru <coughs> programul propus. Nu sunt uh, pentru viitor, cred că rata maximă de cofinanțare ar trebui să rămână la 50%, astfel încât să ne asigurăm că interesele naționale și cele ale Uniunii, Euro Uniunii Europene au un echilibru. Apoi mai sunt de acord că în niște circunstanțe excepționale această rată ar putea să fie crescută cu 80%, iar acest lucru este reflectat în amendamentul numărul 12. Când vorbim despre pachetul financiar în ceea ce privește implementarea programului pentru perioada 2014-2020, vorbim de 110 milioane euro. Aceasta e o creștere foarte mare față de Hercule 2. În acest context și în contextul cadrului financiar multianual, eu aș cere o Uh, disciplină buget, o restricție bugetară mai puternică. Trebuie să vedem unde se pot face economisiri mai, economisiri mai multe. Amendamentele 8, 9 și 10 depuse de mine reflectă această poziție. Sper că vom putea lucra împreună foarte bine, astfel încât să avem un aviz bun. Aștept cu nerăbdare să lucrez cu raportorii din umbră și acum ascult sugestiile colegilor. Vă mulțumesc! Mrs. Gressler. Mulțumesc, doamna Gressler. Ja, danke. Mulțumesc, domnule președinte. Nu sunt raportare din umbră, dar am totuși câteva lucruri de spus în legătură cu această temă, pentru că este o temă importantă pentru Uniune și este și o o uh, oglindă tristă a conflictului dintre Uniunea Europeană și statele membre. Uh, în controlul bugetar uh, am avut situații uh, extrem de intransparente de uh, uh, constatat și de prelucrat, inclusiv în colaborare cu OLAF. Deci eu voi depune câteva amendamente pentru că chiar vrem să știm unde au dispărut acești bani. Cu colegii cu care am colaborat am elaborat o rezervă pe care vrem să o introducem în noul temei juridic da? Pentru că vrem să se uh, instituie obligativitatea raportării, alocării și cheltuierii uh, banilor. Concernele producătoare de tutun au uh, plătit uh, 2 miliarde de euro Uh, Uniunii Europene, uh, dar din acești bani doar Uniunea Europeană păstrează doar 10%, 90% s-au dus în statele membre uh, și din ăștia 10% mai trebuie să finanțăm și proiecte europene de combatere a daunelor provocate de tutun. Deci am ajuns în situația în care 80% din aceste cheltuieli sunt plătite de Uniunea Europeană și doar 20% din, de către statele membre. Deci, cred că este o situație absolut uh, intolerabilă, pe lângă faptul că statele membre cu siguranță deja au cheltuit banii aceștia și banii au dispărut. Pentru că încă nu există uh, infrastructură împotriva contrabandei cu țigarete, încă nu există infrastructură pentru combaterea falsificării uh, împotriva importului ilegal din state terțe. Deci, trebuie să uh, uh, îmbunătățim raportarea, trebuie să știm de la an la an ce se întâmplă cu banii, unde au fost ei investiți și dacă investițiile în au fost continuate, monitorizate și așa mai departe. Deci trebuie să știm unde au rămas banii. Este un prilej foarte bun pentru noi în Comisia de Bugete să ne exercităm atribuția și influența pe care le avem în Parlament în această privință. Mulțumesc. Monsieur Gaillard. Domnul Gaier. President. Mulțumesc, domnule președinte. Împărtășesc considerațiile doamnei Ashworth și a domnului, doamne, colegei Gresle. În articolul 325 uh, există o prevedere cu privire la protecția intereselor financiare. Um, uh, dacă într-adevăr am proteja interesele noastre, atunci costurile s-ar reduce cu 50%. Sigur că Uniunea Europeană e puțin mai complicată de doar o împărțire la doi. Știm și ne-o spun rapoartele Europol, uh, care sunt fluxurile de contrabandă Uh, fluxurile uh, comerciale ilicite prin care apar uh, această masă de mărfuri contrafăcute da? și prin în Austria, de exemplu, situația e foarte clară pentru că nu există decât câteva aeroporturi, nu există frontiere externe, dar dinspre sud, dinspre Italia, dinspre Occident, uh, uh, dinspre vest, uh, pe canalul Mânecii și pe alte canale, situația e cu totul diferită. În Grecia, de pildă, avem cunoștință de faptul că Grecia, de exemplu, nu este tocmai spus să cheltuie foarte mulți bani uh, din visteria statului pentru a contracara aceste fenomene. Pentru că nu are de unde. Știm că daunele uh, provocate anual uh, sunt de 10 miliarde de euro, din care 9 miliarde la nivelul statelor membre și 1 miliard la nivelul bugetului Uniunii Europene. Deci, ă, cred că fiecare euro pe care îl investim în acest program este bine investit pentru că protejează bugetul Uniunii Europene, ă, contracarează contrabanda și ă, creează noi oportunități de afaceri în sânul Uniunii Europene. Dar, dacă deja acceptăm că există afectare diferită pentru diferite state membre și că acestea trebuie să-și asume anumite diferite uh, activități și măsuri de contracarare, atunci trebuie să știm și cum anume se alucă tot în mod diferențiat uh, sumele care se uh, cheltuie. Da? Pentru că mm, la învers, uh, la Rotterdam, în marile porturi, sigur, uh, contrabanda nu este o chestiune profană, nici contracararea, lupta împotriva ei. Da? Uh, deci acolo măsurile sunt uh, cu totul altele decât în alte colțurile Europei. Trebuie de asemenea să știm cine efectuează aceste controle, cine uh, desfășoară aceste activități de luptă împotriva contrabandei, cine asigură și cum asigură instruirea personalului. Care este instruirea personalului? Dar așa cum a descris domnul Ashworth în, am, în amenamentele sale, cred că trebuie să introducem o clauză care să permită ca în anumite cazuri excepționale cofinanțarea să fie uh, flexibilă. Uh, de asemenea, uh, raportarea dorește un catalog uh, fix de state membre care să fie vizate de anumite măsuri. Eu nu sunt de acord pentru că fluxurile de contrabandă și ca și fluxurile migratorii se schimbă de la o zi la alta. Deci azi, dacă știm că azi e nevoie de intervenție majoră într-o anumită regiune, s-ar putea ca mâine să fie nevoie de, acest, de aceste investiții în alte părți. Deci, sunt de acord cu o creștere a Uh, părții de cofinanțare, dar nu sunt de acord cu un catalog rigid de state membre. Și cred că nu uh, trebuie să decidem uh, noi aici, ci trebuie să, trebuie să împuternicim OLAF și celelalte instituții competente ca în temeiul unor criterii obiective să stabilească dacă sunt întrunite acele condiții excepționale care să permită flexibilizarea cofinanțării. Sigur că uh, ex post vrem să știm și noi ce s-a finanțat și unde s-a finanțat, uh, dar nu cred că trebuie să stabilim acum criterii politice pentru aceste uh, finanțări. Însă, după cum am spus, un catalog de state membre care să fie rigid formulat nu vreau să existe. Mulțumesc. Merci, mon cher collègue Salvador Garriga. Mulțumesc acum, domnul Garriga. Mulțumesc. Poate că nu vă amintiți dumneavoastră, dragi colegi, dar acest program Hercules a apărut ca urmare a unei inițiative luată de către Parlamentul European acum mulți ani de zile într-o comisie uh, temporară de investigare a traficului de țigări în Uniunea Europeană. Raportul a fost un coleg al domnului Ashworth. E vorba de anul 1995, dacă mi-am amintesc eu bine și cred că sunt foarte bune amendamentele depuse de Richard. Eu aș insista doar pu- puțin mai mult. Bun, nu știu dacă avem timp să analizăm aici. E vorba de schimbul de confinanțare prevăzută. Eu înțeleg ideea lui Richard că trebuie să încercăm să economisim uh, banii publici și să limităm cofinanțarea la cele cazuri unde e neapărat necesară. Cazurile excepționale, însă, trebuie să analizăm care sunt și efectele colaterale posibile pentru țările care, uh, cu bugete mai afectate, uh, dacă s-ar diminua finanțarea comunitară, pentru că de multe ori problemele se detectează chiar în acele țări care au probleme cu bugetul și au o structură administrativă mai uh, vulnerabilă, ca să spun așa. Deci, în principiu, ar părea mai logic să menținem propunerea inițială a Olaf și uh, pentru a economisi bani comunitari uh, destul de puțini, să nu ne întâlnim, uh, să nu intrăm într-o situație în care rădăcina problemei contrabandei de țigări și falsificarea să se mențină și să cauzeze, de fapt, mai multe probleme și astfel ă, costând mai mulți bani europeni. Așadar, în principiu, dacă nu cumva Richard nu îmi va da o justificare foarte puternică pentru a scădea nivelul de cofinanțare, trebuie să facem acest lucru. N-ar trebui, n-ar trebui să afectăm nivelurile de cofinanțare. Merci. Ă. Mulțumesc. Acum Ian Mulder. Thank you, uh, Chair. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Ca și Salvador, și eu am făcut parte din această comisie de anchetă în 1995. Cred că a fost o comisie foarte importantă pentru că am, am făcut propuneri care, după părerea mea, au fost foarte bune. Nu doar aceasta, ci și transmite transmiterea electronică a datelor în acea comisie, în 1995 totul circula prin poștă și putea să dureze și un an până o informație ajungea. Oricum, nu, nu, încă nu am o poziție foarte clară în legătură cu acest subiect. Acest parlament consideră că trebuie să ne folosim de propriile resurse în cadrul CFM. Acest lucru înseamnă în mod clar că e nevoie și de control. Indiferent de ce fel de program vorbim, trebuie să existe un control în ceea ce privește resursele proprii ale Uniunii Europene. O primă idee ar fi următoarea. Pe moment, resursele proprii în cadrul resurselor proprii, trebuie să ne concentrăm pe acele părți din Europa unde se colectează cel mai mult din import. Trebuie mai multe taxe de import. și trebuie să intervenim și la nivelul Uniunii Europene și să nu rămână totul la latitudinea statelor membre. Nu știu exact ce se întâmplă la nivelul lor, nu știu la ce fel de rezultate vom ajunge, însă cred că e foarte important când vor exista resursele proprii ale Uniunii Europene, atunci să ne concentrăm pe acele părți din Europa de unde colectăm aceste taxe. Sunt aproape sigur că știu ce va spune Ingebor acum. Bine, alors continuăm ping-pong. Bine, deci continuăm partida de ping-pong. Ingeborg servește. Sigur, dacă fiecare se gândește numai la el singur, fiecare se gândește la fiecare, nu? Deci, uh, într-adevăr, uh, colegul vorbea de Rotterdam, cel mai mare port cu cel mai mare volum de tranzacții portoare din Europa. Da? Deci, uh, Rotterdam e un port minunat, dar cred că voi notați în bani. Deci dacă există vreun port în lumea asta care nu are nevoie de subvenții, eu cred că e Rotterdam, da? Ehm, deci dezbaterea este, din păcate, foarte tristă, pentru că fiecare încearcă să-și uh, întindă buzunarul cât se poate de mult ca uh, ploaia de aur să cadă cât mai mult în buzunarul său. Dar ideea este că trebuie să fim, uh, trebuie să fim mai transparenți de atâta. Oricum, uh, portul din Rotterdam e minunat, e super. Oui, je pense que Hamburg n'a pas non... Președintele, da, cred că nici Hamburg n-are nevoie de subvenții, nu? Și Marseille, hai să nu mai deschidem subiectul. Bun. Dragi colegi, ne aflăm uh, în fața unei probleme extrem de importante. Și sigur că în calitate de Comisie pentru Control Bugetar noi avem datoria ca în această chestiune, în mod principal și aproape exclusiv, noi trebuie să examinăm aspectul bugetar, dar trebuie să văzut și că dincolo de aspectul bugetar și economic, uh, trebuie văzut că e afectat modul în care trăim noi împreună, 27 de popoare diferite într-un mare spațiu în care toate mărfurile, bunurile circulă liber. E o miză foarte importantă. Pentru că uh, totul circulă liber, produse, persoane, capitaluri, însă în același timp avem uh, reguli diferite într-un număr însemnat de domenii și dorim să continuăm să trăim la fel în virtutea principiului subsidiarității, astfel încât asta încurajează anumite circulații și anumite traficuri, ca să spun așa. Unele din aceste traficuri sunt ilegale, uh, unele încalcă dreptul penal, altele sunt autorizate, însă pot avea efecte nedorite, efecte ilegale, inclusiv efecte asupra sănătății Așadar, Uniunea Europeană are răspunderea să facă în așa fel încât tot ceea ce este ilegal să fie pedepsit sau împiedicat și să se asigure că măcar spiritul legii este respectat. E una din misiunile cele mai importante, dar și cele mai dificile ale Uniunii Europene. Datorită Parlamentului și a programului Hercule, și dacă am înțeles eu, dacă există în sală dacă am înțeles eu bine, există în sală mai mulți uh, părinți ai acestui program și trebuie să le aducem un omagiu. Uh, acum, problema pusă de traficul de uh, tutun și de țigări e abordată mult mai bine prin programul acesta Hercule. Și Richard Ashworth ne-a prezentat propunerile sale în acest moment în ce privește Hercule 3. De fapt, Hercule 3, în mod istoric, e cea de-a 13-a muncă a lui Hercule, că au fost până acum 12 munci a lui Hercule și acum avem, trebuie să lupte și împotriva traficului de țigări. Bun, în încheierea acestei dezbateri foarte interesante, întreb dacă raportorul nostru dorește să mai ia cuvântul. Uh, Domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult pentru cele spuse. Ați uh, atins niște puncte cu care sunt total de acord. Țin să le reamintesc colegilor care... Nu am ce să le reamintesc colegilor din moment ce ei sunt aici din 1995. Pot să cred tot ce mi-ați spus. Și voi spune și colegului meu că vă amintiți încă de el. Sunt două puncte importante aici. Sunt de acord cu cele spuse de domnul Gaier. Da, vorbim de resursele proprii, așa că trebuie să fim foarte responsabili în ceea ce privește metoda de colectare și am fost foarte atent la recomandările OLAF și am ținut cont de observațiile făcute de aceștia. Pe de altă parte, trebuie să ne asigurăm că există niște activități eficiente care să reprezinte banii investiți și mă bucur foarte mult că doamna Gresle e de acord cu mine pe această chestiune. Oricum, rămân deschis sugestiilor pe care colegii mei le-ar putea avea și continuăm să discutăm pe măsură ce munca avansează. Ok, thank you, Mr. Rapporteur. Președintele, mulțumim domnului raportor. Utah și Salvador îmi spuneau că în comisia aceasta de care s-a vorbit uh, și care a conceput uh, proiectul, Raportorul, conform lui Salvador, era un conservator britanic, domnul Bowman. Poate îl cunoașteți. Da, iată o mare tradiție conservatoare cu uh, acest program. Dar poate că anumite amendamente și din partea altor grupuri. Așadar, în ce privește calendarul, să vedem ce se va întâmpla. Termenul pentru depunerea amendamentelor în comisia noastră este 15 octombrie. Vom vota raportul lui Richard pe data de 6 noiembrie. Comisia Cont își va adopta propriul raport pe 15 noiembrie și în plenară se va vota în luna decembrie. Bun, dragi colegi, mulțumim raportorului și cu asta am epuizat ordinea de zi. Iată, am câștigat timp prețios, pentru că nu doar că nu avem nevoie de o nouă reuniune în această după-amiază, ci am terminat mai devreme decât era prevăzut și în același spirit, înainte să ne despărțim, aș dori să vă fac o propunere pentru săptămâna viitoare. Săptămâna viitoare unii dintre noi vor avea un program foarte încărcat, eh, ocupându-se de bugetul european, deoarece avem eh, acel mic dejun de lucru cu Consiliul de Afaceri Generale, marți 16, și miercuri 17 avem trilogul cu Compact Group, în primul rând dimineața, și după aceea pregătirea trilogului și trilogul propriu-zis privitor la bugetul 2013. Și avem o reuniune a Comisiei pentru Bugete prevăzută uh, în ziua de 18, uh, joi. Bun, după ce m-am consultat cu secretariatul și ținând cont de ce am făcut ieri și astăzi, vă propun să concentrăm reuniunea noastră din 18 joi și să o limităm doar pentru dimineață, deci până la amiază, să se încheie la amiază că era prevăzută pentru toată ziua. Noi am prevăzut o reuniune a coordonatorilor la orele 14. Pentru moment, haideți să păstrăm această posibilitate pentru coordonator și vom vedea dacă avem sau nu nevoie să facem această reuniune la acea oră, dar oricum am putea să eliberăm după amiaza. Deci vorbesc de 18 octombrie, joi. Doar dacă cumva cineva nu dorește neapărat să lucreze și după amiază zilei de joi. Întreb dacă sunteți de acord sau nu. Foarte bine. Salvador, ești de acord? Joi, 18 octombrie. Deci vom lucra dimineața Intervenție fără microfon. Bun, deci ar, ar trebui... A, mergeți la București, dar ar trebui să vă convină pro, propunerea mea, pentru că, iată, aveți după amiaza liberă, puteți... Uh, acum nu pot nici să vă propun să nu mai avem uh, nicio reuniune joi, îmi pare foarte rău. Deci dumneavoastră vreți toată ziua liberă, da. Salvador e candidat la președinția PPE-ului, da, și are reuniune la București. Bun. Așa facem cum am propus. Mulțumesc. La revedere. de vot. Vă rog să nu vă uitați cartelele de vot.